How are we doing? okay. While we are... Ei bine, în timp ce încercăm să facem legătura cu domnul um, Emanuel de Merod, care este directorul acestui parc din Virunga, Congo, trebuie să vă aduc aminte, dragi colegi, că acum două săptămâni un eveniment tragic a avut loc în partea de est a Republicii Democratice Congo, de aceea și discutăm acest punct acum și anume un atac asupra unui um, lucrător forestier din uh, acest parc care se află în estul Republicii Congo. Știți că există neliniște acolo și au fost omorâți uh, cinci uh, <clears throat> lucrători forestieri. Atacul din partea unei miliții mai mai aduce, iată, numărul total de lucrători forestieri omorâți la 175. Iată că acum patru ani, șeful parcului, prințul Emanuel de Merod, cu care încercăm să luăm legătura acum, însuși a fost rănit grav de către trei pușcași. Unii dintre noi s-au întâlnit uh, în 2014 cu dânsul la sesiunea cu ACP de la Strasburg, însă iată că putem să facem un pic de magie și să vedem dacă putem uh, prelua legătura cu dânsul prin Skype.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 just let me remind you. Aș dori să vă reamintesc că în pregătirea rezoluției din decembrie 2015 cu privire la protecția Parcului Național din Virunga în Republica Democrată a Congo, deja de pe atunci am subliniat că conflictele cu gherile armate, în special miliții Mai Mai, au dus la încălcări serioase ale drepturilor omului și la violențe în trecut. În acest parc, care este cel cu cea mai mare biodiversitate din Africa, este unde trăiesc elefanți, gorilele de munte și alte animale rare. Vă aduceți aminte de asemenea că exploatarea și explorarea țițeiului în Parcul Virunga sunt complet incompatibile cu statut, statutul acestui parc ca și zona de protecție UNESCO. Iată că astăzi ne bucurăm și de prezența stat domnului François Xavier de Donia, care este ministru de stat din Belgia și face parte din fundația dedicată Parcului Virungă. Mulțumesc foarte mult, domnule de Donia, pentru acceptarea invitației de astăzi. Nu știu dacă vom reuși acum în sfârșit să stabilim uh, legătura cu Emanuel de Merod.

Is it all right? Is he? Ah. Vinci Timorod, can you hear us? Domnule Domnule Demerod, ne, ne auziți? Da, vă sunăm din partea Comisiei pentru Dezvoltare și alături de noi este și estimabilul ministru de stat din Belgia, domnul Dedonea, care este și în Consiliul dumneavoastră de administrație. Vă vedem cu toții și tocmai am văzut un uh, scurt uh, film video despre parc și tocmai făcusem o scurtă introducere a tragicelor evenimente care în decursul timpului au dus la moartea 175 de persoane, inclusiv recentul atac din parc. Și am evocat și faptul că chiar și dumneavoastră ați fost uh, rănit atunci și că toți cei care lucrează în parc sunt mereu în primejdie. Am să vă rog să faceți dumneavoastră o scurtă prezentare acum, după care voi, îl voi invita pe domnul ministru de asemenea să susțină o curtă declarație, iar apoi uh, membrii comisiei noastre, dacă vor avea întrebări, le vor formula. Vă rog așadar. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că nu pot să fiu cu dumneavoastră la Bruxelles, însă aș dori să vă mulțumesc în numele autorității Parcului Național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 while we try and get... În timp ce încercăm să reluăm legătura cu Emanuel de Merod, cred că mesajul pe care ni l-a transmis uh, este că trebuie să încercăm să înțelegem cauzele acestor violențe care au generat atâta suferință. 6 milioane de refugiați care erau împrăștiați în estul Congoului. Nu, e prima dată când s-a întâmplat, s-a întâmplat și anterior. Și unii dintre membrii comisiei care erau deja aici în 2003-2004 știu că este o repetiție, dar între timp s-a înființat și Tribunal Penal Internațional, procesul Kimberley și toate celelalte elemente de echilibrare a puterilor în stat și directive precum um, minerale din zone de conflict și așa mai departe. Însă grupuri puternice de oameni reușesc oarecum să financeze trupe, acționează în zone conduse de triburi pentru a încerca în continuare să exploateze resursele naturale. Noi, ca Parlament, nu avem uh, armată, dar uh, este o preocupare și din partea statelor membre, pentru că Dacă ne gândim la Siria, Turcia, numărul refugiaților uh, este mic în comparație cu numărul acestora din Africa. Aici doar uh, Belgia și puține alte țări uh, se ocupă de aceste conflicte. Ei bine, mie îmi pasă dacă se omoară negri între ei și pasă și Belgiei, cred. Și am să dau acum cuvântul uh, domnului ministru de stat până reușim să restabilim legătura. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru această invitație. Mi-aduce aminte că și eu am fost la o undă parlamentară acum mulți ani în urmă eu cred că principalul motiv pentru multe probleme din Africa și în special uh, din parcul Virunga o reprezintă sărăcia oamenilor care trăiesc în jurul acestui parc. O problemă majoră uh, pentru Virunga este că patru milioane de oameni trăiesc uh, la mai puțin de o zi de mers de parc. Majoritatea acestor oameni uh, au uh, venituri foarte mici. Zona a fost uh, prost gestionată de stat uh, timp de mulți ani, de la independență încoace, și iată că grupurile armate recrutează cu ușurință oamenii care nu au un loc de muncă și care preferă să meargă la un grup armat decât să rămână să lucreze în agricultură cu familia. Cum se finanțează Uh, aceste grupuri. Există două surse principale de finanțare, dar am să revin, am să las pe Emanuel să-și continue expunerea. Da, noi am continuat uh, în așteptarea legăturii, reluării legăturii cu tine. Te rog, continuă. Sorry about that. Shall I, shall I continue? Yes, please. Okay, thank you. Um, so, um, with respect to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 să vă întreb uh, ce așteptați din partea noastră să facem în continuare. Ați fost uh, foarte amabil în a evoca ce a făcut Uniunea Europeană până acum, dar lucrurile nu au dus la stabilizarea situației și nici nu se conturează mai bune pentru viitor. Din câte înțeleg, doar vă mențineți așa. Sigur, noul program Hidro ar putea beneficia de mai multă susținere. Poate ne puteți spune dacă mai există și alte resurse de apă care să sporească elementele din programul hidro și dacă acestea ar putea fi accesate în condițiile în care ar exista fonduri disponibile din partea Uniunii Europene. Iată că ați revenit, mă auziți? Din păcate nu vă auzi foarte bine. Poate puteți sintetiza întrebarea. Credeți că există un potențial mai mare pentru mai multe mini-hidrocentrale care să fie instalate în parc pentru a spori capacitatea în megavați? A doua întrebare. spuneți că 100 de milioane sunt obținute uh, în mod ilegal prin cărbune ceea și cărbune activat. Asta înseamnă că sunt tăiați copaci și se face cărbune în pădure. Asta nu se vede? Deci de ce nu se poate întări paza pentru astfel de infracțiuni, pentru că ar fi un lucru mai simplu. Și mai spuneați că există oportunități uh, pentru locuri de muncă sau nu prea există oportunități pentru locuri de muncă în afara parcului. Cum putem spori această capacitate? For clean energy, um, really we're just at the beginning in many ways, um, but the results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 Uniunea Europeană sau Parlamentul și Comisia au creat acum un nou instrument pentru finanțarea din sectorul privat a dezvoltării, preluând elementul de granturi și creând un efect de pârghie cu fondurile din sectorul privat. Am reușit să transformăm 4 miliarde de ajutoruri din granturi în 70 de miliarde de investiții. E vorba de un ciclu virtuos și ne-am folosit așadar de efectul de pârghie al acestor bani. E așa numitul plan Juncker, dar de fapt Comisia DVA a condus uh, această chestiune și cred că ar fi un lucru foarte interesant pentru proiectele dumneavoastră, deoarece ați putea finanța mult mai multe lucruri din acest fond. Am să închem aici pentru că cred că doresc și alți membri să mai cuvântul. Vom continua comunicarea cu dumneavoastră ca să vedem cum poate domnul, cum, pute, cum puteți dumneavoastră să accesați aceste fonduri. Acum aș vrea să dau cuvântul domnului François Xavier de Donea. Doriți să luați cuvântul acum, domnule ministru de stat? Vreau să Insist încă o dată spre lucrurile spuse de Emanuel de Merod. Singura metodă de a, salva, de a salva marile parcuri naționale din Africa este de a sprijini populațiile care locuiesc în jurul lor. Bineînțeles, va dura ceva vreme și o bună bucată de timp va fi nevoie de acțiuni polițienești pentru a lupta împotriva braconierilor, pentru a lupta împotriva celor care exploatează în mod ilegal resursele, etc. Dar nu se poate altfel. Cea mai mare amenințare la parcurile naționale din Africa este presiunea demografică. Și mai ales în condițiile în care 70% din populația respectivă este șomeră. What complicates uh, things in uh, around Virunga Park, and uh, I can say it. Ce mai complică lucrurile în parcul Virunga, eu pot să spun acest lucru, Emanuel, nu știu dacă poate să o spune, este uh, colaborare dintre grupurile armate și, politi- și politicieni. De aceea este dificil să fie eradicate aceste grupuri armate. Nimeni nu a reușit să le elimine. Am reușit să le combatem, dar nu să le stârpim. Câte vreme mai continuă legăturile acestea foarte strânse între acele grupuri și politicienii locali sau uneori chiar politicienii de la nivel național, va fi dificil să eliminăm de pe fața pământului aceste grupuri. este foarte dificil și chiar uneori nu se dorește eliminarea acestor grupuri. De aceea, grupurile de pe teren care se opun acestor uh, miliții sunt singure. Dar Uniunea Europeană continuă să facă investiții în dezvoltarea populației și continuă să lupte împotriva celor mai agresive tipuri de fapte um, din partea celor care locuiesc în jurul parcului. Mulțumesc, domnule ministru. Stimați colegi, aveți cuvântul. Avem aici doi distinși interlocutori. Aveți întrebări? Doamna Hautala are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Demerod, mă auziți? Mi-auziți vocea? Vauda. Eh, condoleanțe pentru cele mai recente victime ale atacurilor miliților Mai Mai, cei cinci tineri foarte curajoși, cei cinci paznici și șoferul lor. Noi la Comisia DEVE trebuie să urmărim îndeaproape aceste lucruri, să contribuim așa cum putem. Mă bucură să văd că deci Devco colaborează foarte bine cu dumneavoastră și îi putem întreba ce fac ei acum pentru a consolida gu guvernanța Parcului Virunga. Descrierea dumneavoastră a situației și a problemei de pe teren este foarte locventă. Într-adevăr, lipsește statul de drept, lipsesc instituțiile solide, lipsește, lipsește perspectiva unor locuri de muncă și eu voi redacta un proiect de raport pe care îl voi prezenta peste jumătate de oră aproximativ cu privire gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare, pădurile mai ales. Deci noi putem învăța foarte multe din situația dumneavoastră ca să înțelegem ce să includem în proiectul nostru de raport. Vă sunt recunoscătoare că ne-ați explicat cum se pot crea locuri de muncă sustenabile în domeniul conservării, cum ar fi uh, Parcul Virunga. Trebuie să învățăm ceea ce se poate din aceste lucruri. Și dacă îmi permiteți, am o întrebare și pentru comisie. Cum văd ei situația? Cum consideră ei că ar putea să vă ajute în eforturile dumneavoastră în Congo? Cine ia cuvântul în numele comisiei? Noi doi. Da, mulțumesc foarte mult. Eu sunt Francesca Di Mauro de la DGDevco. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Și noi ne exprimăm condoleanțele pentru moartea celor cinci paznici ai șoferului. Noi urmărim îndeaproape situația la comisie și, după cum a spus deja domnul Demerod, noi sprijinim Parcul Național Virunga, precum și alte parcuri. Deja de 30 de ani durează colaborarea noastră, angajamentul nostru este extrem de solid, de termen lung, în mod clar. Nu sunt probleme pe care le putem rezolva rapid însă. E nevoie să avem resursele necesare pentru acest sector disponibile mult timp. Cred că este o discuție interesantă pentru viitor, dezbaterile din uh, următorul CFM, etc. În cadrul celui de-al 11-lea program de dezvoltare european am adoptat un program pentru Congo de 130 de milioane pentru a sprijini 5 parcuri naționale din Congo. Multe sunt uh, situri uh, mondiale UNESCO, Virunga, Ugamba. Ne sprijinim această abordare integrată. Ne, ne ocupăm de conservare, dar și de agricultură și de energie. Ca să înțelegi mai bine ce facem, 30% conservare și 70% dezvoltare economică, energie, agricultură. Credem că din cauza de, uh, presiunii demografice și din cauza populației care trăiește în jurul, în jurul parcurilor, bine, dacă nu reducem presiunea asupra parcurilor, prin îmbunătățirea situației populațiilor din jurul parcurilor, atunci nu vom reuși să salvăm parcurile. Asta încercăm noi să facem. Este o abordare integrată. Sprijinul pe care îl oferim noi în vederea formării paznicilor este și el foarte important, este un element important din guvernanță. Guvernanța parcului este singura care există, este singurul tip de stat de drept care există în acea zonă. Ei au puteri uh, judiciare pe care le exercită acolo în parc, respectând anumite reguli, drepturile omului, cum tratează persoanele reținute. Credem că această abordare integrată are o legătură foarte strânsă cu securitatea și dezvoltarea, dar cred că ar trebui să-i dau cuvântul și colegii mele. Da, dacă îmi permiteți să spun, noi lucrăm cu instrumentele pe care le avem. După cum spuneam, Francesca, există al 11-lea program de dezvoltare, dar există și linia tematică de buget pentru mediu. Deci noi mobilizăm, am mobilizat acum două săptămâni, de fapt, un nou program pentru uh, resursele de lemn în zonele conflict, în așa fel încât parcul să aibă un efectiv cât mai competent de paznici, dar de asemenea să colaborăm cu mine cu Emanuel și echipa sa ca să creăm locuri de muncă decente pentru comunitățile locale. De asemenea, ne dorim un program cuprinzător cu echipa din Virunga și pe lacul Edward. Atacul, în care au murit cinci paznici și un șofer, a fost o tragedie și acest gen de tragedii trebuie să fie prevenite, dar trebuie să dezvoltăm și ecoturismul în parc, să arătăm că și economia verde este o posibilitate pentru dezvoltarea economică a zonei Chivu de Nord. Tinerii bărbați care au fost uh, acaparați de miliție trebuie să aibă oportunitatea unor locuri de muncă decente. Mulțumesc domnului Deva pentru întrebarea cu privire la EIP. Săptămâna viitoare va, exist, va fi o misiune de la Unitatea pentru Energie care va merge în Virunga pentru a discuta cu Emanuel și echipa sa posibilitatea de a mobiliza un împrumut pentru a continua dezvoltarea microhidrocentralelor din parc. Dorim să vedem cum putem mobiliza garanția din EIP pentru Parcul Național Virunga. Va fi un test foarte interesant pentru toți Colegii mei de la instrumente financiare sunt extrem de interesați să vadă dacă putem obține garanția aceasta, să o punem în mișcare pentru programul vizat. Tot echipa de gestiune de la DEVCO ne-a urat succes și sperăm că vom putea veni cu răspunsurile necesare. Domnul președinte, mulțumesc! Domnul Bartolbrich de la SEA este în sală. Da, Bart, dacă doriți să luați cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu am foarte multe lucruri de adăugat la cele spuse de colegii mei de la comisie. Suntem cu toții de acord, înțelegem cât de importantă este combinația între securitate, ocuparea a forței de muncă și biodiversitate. Subiectul este foarte important în relația noastră cu Republica Democratică Congo. Noi suntem uh, unii dintre cei care sunt cu ochii pe autoritățile locale. Înțelegem și noi că situația locală este foarte dificilă de multe ori, dar totuși autoritățile apreciază rolul nostru cu privire la munca esențială pentru dezvoltarea biodiversității, securității și ocupării forței de muncă în zona respectivă. Domnul președinte, am pus o întrebare cu privire la sateliții geostaționari. Dacă puteți urmări mai îndeaproape arderea uh, mangalului, credeți că Comisia ar putea să se intereseze de această posibilitate a sateliților geostaționari? Da, pot răspunde eu, pentru că, într-adevăr, în cadrul programului Copernicus, am cerut celorlalte servicii ale Comisiei să uh, stabilească un uh, sistem de monitorizare al zonelor protejate din Africa. Cu două luni în urmă a uh, mers o misiune a Centrului Comun de Cercetare al Comisiei la fața locului pentru a analiza imaginile și să vadă dacă într-adevăr se poate urmări situația din Virunga. Într-adevăr, acest lucru se întâmplă cu 15 parcuri naționale din Africa și în 3 parcuri va deveni un serviciu într-adevăr furnizat de pro- programul Copernicus. Deci serviciul este uh, fezabil, există o rezoluție de 10 metri, deci cu satelitul se poate vedea în mod foarte impresionant exact ce se întâmplă și vom putea mm, să vă transmitem câteva imagini de la Centrul Comun de Cercetare, deoarece ele sunt cu adevărat impresionante. Poate că ați putea lua legătura cu domnul Demerod ca să discutați despre acest subiect. Poate că persoanele de pe teren care lucrează în Parcul Virunga ar putea câștiga de pe urma acestei colaborări. Poate să vadă exact cine unde a mers, cine pe cine a atacat, etc. Poate fi o armă de apărare. Cine mai dorește cuvântul? Mulțumesc. Am o întrebare foarte simplă. Anterior am vorbit despre reforma Uniunii Africane. Am discutat despre inițiativele noastre și eforturile noastre. Dar în acest loc minunat mor oameni pentru a apăra comoara biodiversitate, biodiversității. Dar care este atitudinea Uniunii Africane? Cum se lucrează cu stabilitatea în zonă, mai ales din perspectiva noilor alegeri? Uh, Parcul Virunga este de partea mm, graniței din Congo, dar el are o legătură cu țările din zonă. Și atunci ar fi interesant să vedem și care este poziția Uniunii Africane. De la SEAE, vă rog. Mulțumesc mult, domnule președinte. Cred că întrebarea aceasta este mai de natură mai largă în mod clar din partea Uniunii Europene, noi lucrăm foarte îndeaproape cu colegii noștri din Uniunea Africană. Președintele Comisiei Uniunii Africane, domnul Musafaki, a vizitat de două ori în ultimele luni Rede Congo, a păstrat legătura în mod direct cu președintele Rede Congo și a arătat în mod clar care este poziția Uniunii Africane pe această temă. A susținut apelul la alegeri. Știm că pe 23 decembrie vor avea loc alegeri și Uniunea Africană sprijină în mod clar această inițiativă. Există o cooperare foarte strânsă și uh, pot să vă spun că în Kinshasa mă, înțe- mă întâlnesc cel puțin o dată pe săptămână cu colegul din Uniunea Africană, uneori chiar mai des. E nevoie de alegeri și Uniunea Europeană și Uniunea Africană sunt de acord cu această idee și alți actori internaționali sunt de acord și insistă pe această temă la Kinshasa. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc uh, și eu. Foarte util de știut. Mă impresionează faptul că suntem aici cu toții, discutăm, uh, folosim tehnologia ca să împărtășim informații, și vorbim despre cum putem utiliza tehnologia pentru a proteja oameni foarte vulnerabili. Mai sunt și alți colegi care doresc să întrebe ceva? Bun. Ce facem de aici încolo? Discuția a fost foarte bună. Ce facem în continuare? Comisia? Da, domnule președinte. Vom continua să sprijinim Parcul Național Virunga avem planuri de a crește sprijinul acordat în sectorul energetic, dar și în cel agricol. Ne vom folosi de fondurile care ne mai rămân din cel de-al 11-lea EDF. Sunt planuri deja făcute, trebuie să discutăm în continuare cu colegii noștri. Avem o colaborare foarte bună cu Institutul Congolez pentru Conservarea Naturii. Leadershipul lor este foarte bun, colaborăm foarte bine cu ei și sperăm că vom putea continua. Și după cum am spus, folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție într-o manieră foarte integrată și coordonată. Aceasta este promisiunea noastră. Aș dori să adaug și eu că nu e vorba de sprijin financiar pentru parcul în uh, Virunga. Parcul Natural Virunga are nevoie și de vizibilitate. Trebuie să continuăm să discutăm despre ce se întâmplă acolo. Un lucru pe care nu cred că l-a menționat Emanuel este următorul se propune ca acest uh, parc pentru, parcul, uh, pentru Premiul Nobel pentru Pace. Iată, este o metodă prin care, prin care putem crește vizibilitatea parcului. E vorba de o zonă extrem de uh, fragilă și trebuie să continue dezbaterea pe marginea sa pe scena internațională. Aici avem nevoie și de sprijinul Parlamentului European. Trebuie să ne asigurăm că discuțiile pe marginea acestui parc continuă la un nivel foarte înalt de vizibilitate. Poate că Uniunea Europeană ar trebui să numească un uh, trimis special pentru acest parc, un ambasador pentru parc, în așa fel încât oamenii să fie conștienți de ce se întâmplă acolo în mod regulat. Emanuel, din cauza eforturilor tale și din cauza faptului că te afli acolo la fața locului, în mijlocul situației, iar noi suntem aici în turnul nostru de fildeș, aș dori să te întreb când dorești să mai luăm legătura cu tine. Tu ne-ai prezentat o provocare și noi trebuie să venim cu răspunsuri. Aș dori să te rog, să ne rogi, să venim cu un răspuns și să ne spui exact când. Când să venim cu propuneri concrete, cu uh, propuneri pentru următorul an financiar? <laughs> I'm delighted that the European Parliament reports to me, um, but um,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 reach a turning point um, with a more positive um, light at the end of the tunnel. Thank you. Um... Vă mulțumesc, stimați colegi, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc uh, pentru efortul făcut și pentru concentrarea pe această temă și mulțumesc Comisiei, ale căror răspunsuri au fost excelente la provocările din această dupămasă și uh, vă mulțumesc că uh, ne-ați făcut această prezentare. Mm, succes, Emanuel, vom uh, păstra legătura și doresc să mulțumesc și domnului ministru pentru contribuția sa în această dupămasă, pentru ceva ce se poate realiza. Putem să uh, vedem o schimbare și mi se pare că este un test bun pentru noi, cei din Uniunea Europeană, cum vom gestiona această situație. Vă mulțumesc! will, I'm told, we are on uh, forestry for the next point. Se spune că rămânem la subiectul pădurilor pentru următorul punct. Trebuie să examinăm gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare, în special pădurile, o modalitate foarte bună de a prezenta subiectul următorului subiect acestui raport pentru care este responsabilă colega noastră Heidi Hautala Vă aduceți aminte că am purtat o scurtă discuție cu o prezentare a programului ONU pentru mediu și al Comisiei Europene. Am uh, discutat uh, motivele defrișărilor care sunt legate de producția de bunuri de consum și de asemenea producția de cărbune și am reiterat la ultima reuniune necesitatea a unei gestiuni transparente și responsabile a sectorului silvic. Acum discutăm proiectul de raport al colegei Heidi Hautala. Hautala propunem, vă propun să începem direct cu această prezentare. Mulțumesc uh, foarte mult Neuș. Nu pot să îi învinuiesc pe cei care uh, au părăsit sala, însă regret acest lucru pentru că are legătură cu raportul nostru anterior. Sper, cred că au mai rămas doi colegi în sală, dacă nu mă înșel. În orice caz, am avut un studiu, o audiere pe acest raport din proprie inițiativă, pe transparență și utilizare responsabilă și cred că se justifică acest lucru pentru că s-a acordat o atenție mai mare uh, minelor și resurselor minerale și unei utilizări mai transparente a acestora și de asemenea resurselor regenerabile, cum ar fi pădurile care fac o parte care constituie o parte foarte importantă din natură și din resursele regenerabile ale planetei am uh, lucrat în cooperare strânsă cu ceilalți doi raportori, de vreme ce Comisia Mediu pe bună dreptate au uh, uh, solicitat o competență comună conform articolului 54 din articolul de procedură, din regulamentul de procedură și competența lor va fi atașată muncii mele. De asemenea, s-a votat o, un aviz în Comisia pentru Comerț Internațional care a, a, aduce o nouă dimensiune acestui raport. Deci a fost o experiență unică pentru că am putut să conlucrez cu doi alți raportori dându-ne seama că fiecare avem o perspectivă diferită asupra gestiunii silvice. Și acest lucru a coincis și din întâmplare și cu uh, dezbaterea publică, cel puțin în cercurile uh, de dezvoltare și pe păduri, în legătură cu necesitatea, îmi cer scuze, uh, este prea mult zgomot în sală, dacă puteți părăsi sala, vă mulțumesc. Deci există o solicitare foarte puternică pentru un plan uh, comunitar împotriva defrișărilor și degradării pădurilor. Una dintre propunerile operaționale principale din proiectul meu este să uh, solicităm comisiei să lanseze imediat o, uh, o evaluare de impact în scopul de a avea un plan uh, de acțiune comunitar pentru degradarea pădurilor și pentru defrișări, inclusiv cu măsuri de reglementare. pentru ca acțiunile Uniunii Europene să nu duce, ducă la defrișări. Acest lucru vine la momentul oportun, așadar, și acum pot să mă refer la punctul principal pe care trebuie să-l vedem în context, Agenda 2030, sunt mai multe uh, obiective de dezvoltare durabilă legate de uh, domeniul silvic și de gospodărirea chipzuită a pădurilor și uh, mulțumesc colegilor care mi-au explicat uh, implicațiile privire la statul de drept și lupta împotriva criminalității. Deci există presiuni pe biodiversitate și pe cri- criza climatică, bineînțeles sărăcie, deci și mai mult decât înainte trebuie să avem o coerență a politicilor de dezvoltare ceea ce contribuie și la politicile pentru biocarburanți, eh, comerciale și de transport. Însă Uniunea Europeană are deja la dispoziție niște instrumente uh, importante, planul de acțiune FLEX și acordurile de parteneriat, uh, care sunt instrumente apreciate de toți pentru îmbunătățirea gospodării mm, silvice. Însă toate acestea nu, nu pot să rezolve problema gospodării responsabile a pădurilor, Trebuie să ne referim și la faptul că defrișările reprezintă în mare parte uh, sunt cauzate în mare parte de agricultură. Ne confruntăm uh, din ce în ce mai mult cu uh, chestiunea crestelei de conflict. Am discutat despre mineralele din zone de conflict uh, și am avut o rezoluție foarte bună pentru a lupta împotriva acestora, însă acum avem nevoie de o rezoluție în legătură cu uh, masa lemnoasă care provine din zone de conflict. Deci este o un delict major care ține de economiile offshore și extragerea resurselor financiare din statele respective către dictatori și criminali. Uniunea Europeană s-a angajat să combată defrișările până în 2020 și este foarte clar că obiectivul este încă departe. Aș dori să uh, susțin importanța gospodării terenurilor, dacă protejăm dreptul comunităților la pământ, aceasta este o metodă foarte eficientă de a lupta împotriva defrișărilor. În ceea ce privește uh, nivelul de trai, cheresteaua, bineînțeles, are o valoare comercială majoră, însă trebuie să uh, ne gândim și la uh, metodele Uh, menționate de Emanuel de Merod uh, uh, și minerit, putem să învățăm foarte mult din exemplul Viruna, Virunga. Trebuie să acordăm atenție acestor factori pentru că defrișările nu au loc în vid, în absența unui context mai larg. Uniunea Europeană are o serie de legi și norme care pot să fie folosite ca inspirație pentru introducerea unei legislații în domeniul silvic. Mă refer aici la legislația în legătură cu mineralii care provin din zone de conflict și împotriva pescuitului ilegal. Uh, investitorii pot să acționeze pentru a susține o gospodărire durabilă a pădurilor, însă avem nevoie de legislație foarte clară pentru diligența datorată, ceea ce a declarat uh, Comisia de Comerț Internațional. Avem nevoie de asemenea legislație și mă bucur să văd că în final în, defin, în sfârșit, Comisia a propus o evaluare de impact la nivel european. Uh, al în sensul unei legislații pentru diligența datorată până primăvara anului viitor. Pentru a încheia, trebuie să examinăm mai îndeaproape posibilitatea introducerii uh, unei etichete pentru produse, atât pentru Uniune, Uniunea Europeană cât și pentru statele partenere care au uh, vor uh, folosi uh, sistemul juridic de uh, trasabilitate a cherestelei pentru ca consumatorii să poată să identifice aceste produse. Um, avem deja progrese cu uh, licențele din Indonezia și Ghana. Deci sperăm că vom putea să uh, avem uh, o gospodărire transparentă și responsabilă a pădurii, a fondului silvic și așteptăm de la comisie acțiunile uh, care sunt așteptate uh, conform mandatului. Dau cuvântul acum raportorilor din umbră socialiști și după aceea celorlalți raportori din umbră. Vă mulțumesc, mulțumesc uh, raportoarei pentru munca excelentă în acest domeniu. Nu este ușor să reunește eh, regulamentele europene și internaționale în domeniul masei lemnoase și legătura cu mineralele din zone de conflict este una extrem de oportună. Eh, trebuie să ne asigurăm că avem o legătură între lanțul de eh, distribuție. Aceste probleme au cauzat uh, Uh, au, au fost tratate și în trecut pentru că nu existau uh, reglementări clare. Mulțumesc și colegilor din uh, comisiile celelalte care își exprimă avizul. Cred că veți constata că există un consens destul de mare între grupuri, există o recunoaștere din ce, mai, din ce în ce mai bună uh, a rolului pădurilor și a bunei gospodărire a pădurilor pentru a contracara schimbarea climatică, inclusiv uh, drepturile de posesie ale populațiilor indigene. În mod foarte clar, dacă Uniunea Europeană uh, ar vrea să își satisfacă cererea de cherestea și, de asemenea, angajamentele de climă de la Paris, și uh, această diligență datorată trebuie să devin, să fie inclusă în domeniul crestelei. După cum s-a menționat, există deja scheme existente, s-au făcut progrese bune cu unele state, însă trebuie să avem o ambiție mult mai mare și pe lângă ambiția pe aceste scheme, trebuie să ne asigurăm că dreptul de posesie al terenurilor și uh, experiența care decurge din această posesie uh, sunt respectate. Trebuie de asemenea să reexaminăm modelele propriului nostru consum. Trebuie să scădem dependența de cherestea certificarea va deveni un element central, central 550 de milioane de hectare vor fi degradate până în 2030 dacă nu facem fața acestor uh, practici, dacă nu le contracarăm. Vă mulțumesc. Uh, într-adevăr, după cum spuneam, există un consens destul de larg între grupurile politice. Mulțumesc. Uh, Nerj. Mulțumesc uh, uh, pentru acest raport excelent. Mă întreb, se vorbește din ce în ce mai mult despre defrișări, însă știm despre câți, câte hectare se replantează. Trebuie să punem accentul pe ceea ce se plantează din nou. Eu nu știu câte hectare pe an se plantează la nivel global. Cred că ar fi util să verificăm dacă vreun reprezentant al Comisiei are această cifră, pentru că eu nu știu. Însă cred că în momentul actual defrișarea este trendul, un trend mai semnificativ decât uh, plantarea. Nu doar schimbările climatice ci și deșertificarea, pierderea biodiversității, pot să fie utilizate pentru a crea un model sustenabil, de exemplu agri-silvicultura. Nimeni nu a cerut să intervină, deci avem timp să dăm cuvântul uh, comisiei. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule eurodeputat Hautala, pentru acest raport. Considerăm că această inițiativă este foarte importantă și salutăm ideile exprimate în legătură cu planul de acțiune însă recunoaștem și uh, faptul că acest plan de acțiune nu poate să se refere la toate problemele și defrișările continuă. Este o problemă care trebuie să fie tratată în continuare. Este, după cum spuneați, o problemă foarte complexă și de aceea salutăm uh, acest apel la o evaluare de impact. Ni se pare foarte important să putem uh, analiza lucrurile mm, printr-o consultare largă și poate dacă am avea și o consultare mai scurtă, aceasta ar fi foarte utilă în sensul uh, muncii noastre. După cum spuneam, um, trebuie să ne gândim și la regândirea problemei în termeni de proprietate asupra terenurilor. Avem date în legătură cu replantările de păduri, însă în special în America Latină și uh, replantarea ar putea să aibă un impact negativ asupra uh, ecosistemelor de prerie. Deci uh, trebuie să examinăm locurile de muncă decente nu vrem ca alte, ca unele branduri să se laude cu replantările însă în același timp să aibă alte practici mult mai dăunătoare. Trebuie să uh, fim, avem grijă din punct de vedere al cooperării, cum uh, tratăm acest lucru. nu este o problemă doar pentru partenerii externi, ci și pe partea de uh, Uh, cerere internă ar trebui să continuăm consultările cu uh, ceilalți parteneri, nu doar cu Direcția Generală Mediu, ci și cu agricultură, comerț, uh, celelalte direcții generale care ne pot da un răspuns în ceea ce privește acțiunea eficientă. Este singura modalitate prin care vom uh, putea să reușim să avem un impact. Când am dezvoltat regulamentul care este fundamental, am anunțat tipul de regulament care exista în statele membre pentru a vedea dacă există regulamente la nivel național care să permită uh, împiedicarea cherestelei ilegale să intre pe piețele noastre. Am constatat că doar Franța avea uh, legislație care să permită aducerea în justiție a celor implicați în uh, tăieri uh, și defrișări ilegale. trebuie să ne gândim și la bunurile care duc la defrișări, pentru că nu este vorba aici de tăierea de păduri doar pentru a le tăia, este vorba de uh, schimbări în ceea ce privește proprietatea terenurilor mm, pentru diverse uh, bunuri și mărfuri Uh, avem un plan de acțiune destul de larg și în uh, interiorul acestui plan de acțiune vrem să avem uh, diverse zone, diverse domenii, să conlucrăm cu sectorul privat, cu diversi piloni ai planului de investiții pentru a vedea cum putem să susținem un sector privat mult mai uh, uh, implicat. De asemenea, uh, trebuie să discutăm cu alți uh, parteneri. Europa nu este singurul stat de uh, consum. Uh, există și India și alte piețe uh, cu care avem uh, dialog uh, structurat, de exemplu China, după cum ați spus, dreptul de proprietate asupra terenurilor este foarte important și uh, avem acum anumite inițiative pe care vom continua să lucrăm. În ceea ce privește planul de acțiune Honduras, am uh, am introdus uh, conceptul de consimțământ informat pentru a vedea cum, uh, pentru a ne asigura că populațiile indigene sunt implicate și că și-au dat consimțământul. Acestea sunt doar câteva răspunsuri rapide la cele spuse de dumneavoastră. For that update. Mulțumesc foarte mult, Chantal, pentru aceste informații suplimentare. Revenim la doamna raportor, dacă aveți ceva de adăugat. Văd într-adevăr că avem uh, ocazia să redactăm un uh, raport foarte puternic, inclusiv cu elementele care vin din partea Comisiei pentru Comerț Internațional. Sper că va fi chiar uh, un raport care să aibă răsunet. Cred că și momentul este foarte oportun. Vreau doar să mai dau un exemplu cu privire la caracterul delicat a acestor chestiuni. Sunt uh, țări care sunt foarte agitate în ceea ce privește mm, directiva Parlamentului European în ceea ce privește energia regenerabilă 2. Și uh, acum sunt în uh, derulare mm, discuții tripartite și uh, acestea chiar și-ar dori să aibă ceva de spus acolo, însă sper că în cazul nostru se va găsi o soluție care să nu contravină regulilor OMC. Însă, de asemenea, trebuie să admitem că dacă vom susține și vom încuraja biocombustibilii în programele noastre, atunci avem dreptul să cerem ca originea acestora să fie sustenabilă. Sper așadar că, că toată această furtună în paharul cu apă, de fapt mi-e teamă că e mai mult de atât, însă sper că oricum va duce la o conștientizare în țările de producție, dar și în uh, cele Um, din Uniunea Europeană există, mai ales în cele din Uniunea Europeană, există o cerere pentru produse sustenabile și ca țările producătoare să înțeleagă că pot folosi instrumentele noastre. Și mă bucur să văd că regulamentul uh, FLEGT și angajamentele voluntare au schimbat deja situația din teren joacă așadar atât de, un rol atât de important în politica de mediu la nivel global. Mulțumesc foarte mult, Heidi. Termenul de depunere a amendamentelor este 15 mai. Aș face o pledoarie adresată dumneavoastră. Dacă vreți amendamente care să treacă, să fie unul cu unele cu un mesaj puternic. Să ne trezim iarăși cu sute de amendamente unde până la urmă mesajul se pierde. Pentru că, iată, nu numărul contează până la urmă, calitatea acestora. Trebuie ca să ne gândim la impactul în viața reală al acestora. Deci, încă o dată, uh, să fie cât mai concise, pregnante. Poate le puteți și coordona. Deci, 15 mai, la prânz, termenul de depunere a amendamentelor, iar vetul va avea loc pe 25 mai. Trecem acum la punctul 23, timp afectat întrebărilor. Tratăm 23 înainte de 22, pentru că 23 este, 22 este împreună cu Comisia pentru Buget. Avem două întrebări aici. Enrique Guerrero Salom, o întrebare de actualitate, pentru că se referă la conferința cu privire la Siria, care are loc în următoarele câteva zile aici la Bruxelles. Sau respectiv astăzi și mâine. Enrique, nu am să citesc că mă întreba întrebare, dar uh, se referă la faptul că s-au făcut angajamente în 2016 și 2017, însă doar 53% dintre fonduri au fost într-adevăr vărsate. Iar întrebarea este, de fapt, ce sume au fost angajate, ce sume au fost achitate și ce se așteaptă ca finanțare din partea următoarei conferințe. Nu știu cine este aici din partea Comisiei pentru a furniza un răspuns. Who is here to answer the question from the Commission? Who's, who's supposed to be? Cine ar fi trebuit uh, să fi aici, SAE sau Comisia. Nu vă pot spune decât că nu sunt eu, intervine o reprezentant a Comisiei. Hello. Uh, thank you, Sharon. Uh, yes, so uh, I'm from the ES, we coordinate with DECO. Sunt din partea SAE, ne-am coordonat cu DG ECO, care ar fi trebuit să uh, fie cei care preiau rolul de lider în această chestiune. Aș dori însă să vă reamintesc, spune președinta, că timpul prevăzut în uh, ordinea noastră de zi este doar în indicativă, nu este pentru a le spune uh, celor invitați că trebuie să vină exact la ora respectivă. Trebuie să existe o anumită flexibilitate. Întreb din partea DigiDevco dacă este cineva pentru a formula un răspuns. Se pare că a venit și DigiEco. DEFCO sau alt departament al Comisiei care se ocupă de comerț? Am să opresc acum microfonul, vă rog, uh, haideți să vedem uh, cine e aici pentru a furniza răspunsuri la întrebări. No, no, I, I, I mean, who was here? Please take a seat. Yeah, yeah. And then, and for the other question, we're waiting for what? Yeah, yeah. We'll find out. Yeah. So Enrique, we're going to wait for your question. Enrique, se pare că vom aștepta întrebarea ta din uh, câte văd și avem și o um, întrebare suplimentară pentru că tocmai am discutat despre conferința cu privire la Siria și avem și această întrebare cu educația. Deci, a doua întrebare a comisiei se referă la AGOA, întrebare formulată de mine. Este vorba de îmbrăcăminte second-hand și despre o serie întreagă de state membre a comunității est-africane care vor să uh, împiedice imp- etapizat importul de haine second hand datorită modului în care aceste importuri afectează piața lor de textile. Ca răspuns, Statele Unite au amenințat să retragă accesul la finanțare prin intermediul un program specific american pentru Africa ca răspuns, până la urmă, țările africane au renunțat la interdicție, cu excepția Ruandei, iar uh, Ruandei s-a tăiat acum accesul la piața din uh, Statele Unite. Sigur, acum Ruanda nu are un comerț important cu Statele Unite. Ideea uh, mea a fost aceea de a dezbate și această parte cu textilele de mâna a doua, Vrem uh, să știu dacă Uniunea Europeană reglementează această piață, dacă știm uh, ce se întâmplă, dacă știm care este impactul pentru piețele uh, indigene, pentru că în multe state în curs de dezvoltare, industria textilelor este oarecum începutul industrializării. Și de aceea mă întreb ce state până la urmă doar aruncă cu vorbe în ceea ce pre- privește dezvoltarea dacă încearcă să-și protejeze piețele de second hand. DigiTrade atunci este aici să ne răspundă. Îmi cer scuze, nu, nu sunt sigură că am reținut numele dumneavoastră. Vă rog să vă introduce. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru neînțelegerile cauzate la intrarea mea. Thanos Ramos mă numesc și lucrez în cadrul DigiTrade pentru comunitatea este africană sau pe partea aceasta tematică. Înțeleg că ați formulat două întrebări. Situația este relativ simplă aici, pentru că din 2016 încoace, acțiunile întreprinse de Statele Unite au fost uh, făcute fără consultarea noastră, dar nu au dus la materializarea uh, amenințării cu suspendare. Uh, în ceea ce privește Ruanda, într-adevăr, Statele Unite au notificat guvernul din Ruanda despre intenția lor de a suspenda AGOA, deci pentru toate produsele eligibile pentru acest tip de preferințe comerciale și anume în termen de 60 de zile dacă Ruanda nu își schimbă atitudinea față de interzicție. În momentul de față nu avem nicio suspendare care s-ar fi materializat și care să producă vreun impact de pe urma acestor măsuri. Așa cum vă spuneam, dacă se va materializa, se va fi vorba doar de o parte redusă a produselor care se exportă. Fiind vorba aici de confecții care nu vizează mai mult de 5% din totalul relațiilor comerciale între Statele Unite și Ruanda. Am și niște date recente. 1,5 milioane de dolari ar fi fost cifra pentru 2016 dintr-un total de, de 2,9 milioane a exporturilor către Statele Unite din Ruanda. Acum, în ceea ce privește impactul unei astfel de valori de impact a unor astfel de măsuri, nu vă, vă pot spune sincer că nu am analizat această chestiune specială, mai ales că nu s-a materializat încă niciun fel de măsură. Însă, există studii disponibile care sugerează că în timp ce guvernul din Ruanda crede că interdicția ar crea 25 de mii de locuri de muncă. Numărul acestor locuri de muncă ar putea să fie chiar mai mic decât a celor care uh, își uh, hrănesc familia vânzând îmbrăcăminte second-hand. <clears throat> Apoi, uh, Există un program al USAID pentru Estul Africii și acolo se concluzionează că statele partenere ar putea beneficia atât de pe urma comerțului cu produse second-hand în domeniul textilelor, beneficiind în continuare și de acces AGOA. Deci, Deci ambele componente ar trebui să fie păstrate pentru piețele africane. Kenya, Uganda și Tanzania um, sunt de asemenea în curs de a implementa această renunțare etapizată a importurilor de textile, dar și acestea au decis deja să nu o facă și astfel se vede că au uh, făcut o analiză a punctelor uh, contra și pro ce au ajuns la această concluzie. Cam atât. Spuneați că am făcut o analiză, dar s-ar putea să se teamă mai degrabă că pierd accesul la piața din Statele Unite și mă gândesc că decizia de a interzice importul de haine second-hand a fost uh, urma unei analize. Acum câțiva ani vorbeam despre importurile de alimente subvenționate. Eram în uh, Ghana acum câțiva ani și toți producătorii de orez dispăruseră pentru că era mai ieftin să importi din Statele Unite orezul. Prin urmare, au dispărut țăranii care se ocupau de această producție sau s-au reorientat. Până la urmă, e cam același lucru. Hainele de mână a doua. Deci consecințele hainelor ieftine pe continentul nostru duc la un mare surplus de haine second hand care trebuie să se ducă undeva și ajung astfel în țări în curs de dezvoltare, multe din ele fiind uh, date pe gratis, uh, nu în, pentru organizații caritabile. Deci, nu v-ați gândit la aceste aspecte mm, într-o manieră mai amplă la nivelul DigiTrade. Mulțumesc. Aș spune că preocuparea noastră are logică, dar dacă ne referim la acest sector specific al uh, hainelor second-hand, știți foarte bine că acestea sunt importate la prețuri de nimic. Practic, uh, prețurile de transport pentru că ele vin uh, pe gratis. Dar acestea sunt benefice pentru uh, Uh, partea cea mai uh, săracă a populației. Vorbim de aproape 40% din uh, populația africană care beneficiază de pe urmă acestor textile second hand care sunt foarte ieftine și, care, și pe care nu își pot permite să le cumpere. Chiar și în cazul importurilor de textile produse în China. Deci, într-adevăr, trebuie să existe un echilibru. Dar, de câte înțelegem noi, există un beneficiu pentru cetățenii africani acolo și nu se afectează industria locală care cu siguranță trebuie să devină mai competitivă, în special pentru ca exporturile să fie mai competitive. Și pentru populația africană mai uh, înstărită. Doamna McEvan. Sigur că cei care exportă aceste haine second hand uh, nu o fac uh, ca organizații de caritate, pentru că îi fac uh, lobby pe lângă guvernul american. Deci uh, câștigă ceva de acolo. Deci dacă uh, există și acest aspect de dezvoltare, cred că am putea să analizăm și astfel această chestiune, pentru că e clar că țările din Africa Um, de Est au considerat că este o problemă suficient de mare încât să o abordeze. Ne oprim aici și întreb dacă a venit cineva din partea Digi Eco. Da? Bun, bine ați venit. Deci, întrebarea din partea lui Enrique Guerrero se referă la angajamentele pentru din conferința pentru Siria, cele din 2017, care angajamente s-au materializat efectiv. Nu am numele dumneavoastră, poate vă puteți prezenta. Marțina Aguiler Duce și lucrez pe dosarul Siria în cadrul DG cer scuze pentru întârziere. Am venit să încerc să furnizez un răspuns la această întrebare cu clarificarea furnizată de statele membre ONU la conferința Siria 1. Știți că este vorba de o conferință care a avut loc pe 4-5 aprilie 2017 și Comunitatea Internațională și guvernele care refugiau, um, găzduiau refugiați au întrunit pentru a um, colecta finanțare pentru refugiați și pentru comunitățile care le găzduiesc. Instituțiile uh, europene au angajat 1,27 miliarde pentru 2017 și contribuția totală la instituțiile UE 42 de miliarde de euro echivalează cu 112% din angajamentul nostru, în timp ce contribuția totală a statelor membre UE și a instituțiilor europene împreună se cifrează la 4,2 miliarde, echivalent cu 120% din angajamentul asumat la conferință. Dacă doriți mai multe detalii din ceea ce privește contribuțiile din partea UE și a statelor membre, există un raport uh, publicat recent care este disponibil acum pe pagina de web a Consiliului. So I hope I answered the first question. Sper că am răspuns la prima întrebare. Am să ne întreb acum pe Enrique Guerrero dacă este mulțumit cu acest răspuns. În primul lugar, gracias por la În primul rând, mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Cred că este satisfăcător ca aceste contribuții ale Uniunii Europene să fi fost întotdeauna peste 100% din angajament la, din angajamentul luat la prima conferință. În orice caz, informațiile acestea sunt pozitive și cu toții trebuie să le recunoaștem ca atare. Totuși, există problema subfinanțării nevoilor din Siria. Problema aceasta continuă să existe în ciuda contribuțiilor Uniunii Europene. Ieri, am, ieri a fost uh, aici un subsecretar de la OCHA care a explicat că încă mai este nevoie de 8 miliarde de dolari pentru a acoperi nevoile țărilor învecinate, de exemplu Iordania, Turcia și Libanul, care se confruntă cu probleme conexe crizei din Siria. De aceea vreau să mă refer la două aspecte. Pe de-o parte, suntem mulțumiți de faptul că ne-am îndeplinit promisiunile, chiar peste așteptări, peste ceea ce am acordat anul trecut. Iar în al doilea rând vreau să subliniez că nevoile în continuare sunt foarte mari. Ele nu au dispărut nicăieri. Și mai am un comentariu de făcut vis-a-vis -vis de Comisia Europeană. Și am să încerc să fiu amabil. Eu mă număr printre cei mai politicoși eurodeputați din această comisie. Sper că înțelegeți că în acest Parlament nu ne prea place să ni se spună veniți, mergeți pe pagina noastră web. Noi suntem Parlamentul care controlează Comisia. Noi reprezentăm cetățenii care controlează Comisia, care este Guvernul Uniunii Europene. Este mai bine să ne dați uh, mai puține informații. Că nu ne-ați dat multe informații, dar le o accept. Considerați că e în regulă să-mi spuneți să merg pe internet, să merg pe pagina comisiei? Și cred că în momentul în care fac această observație, toți colegii mei din Comisia pentru Dezvoltare sunt uh, în asentimentul meu. I mean, it would be, I think in future, if you Deci, da, în viitor, poate că puteți uh, veni cu documentele pe care, la care faceți referință ca să vedem exact în fața ochilor ceea ce ne interesează. Noi putem ajuta Comisia exercitând presiune asupra guvernelor noastre dacă ele nu furnizează fondurile necesare. Am o întrebare suplimentară, deoarece eu și cu Norbert tocmai ne-am întâlnit cu oameni implicați în educarea copiilor refugiaților. Acești oameni sunt aici deoarece s-au făcut anumite promisiuni și angajamente la conferințe din 2016 pe tema Siriei și la cele din 2017, cum că toți copiii sirieni din Turcia, Liban și Iordania vor primi acces la educație. O parte din angajament a fost că, într-adevăr, se vor face aceste lucruri. Dar nu s-a întâmplat și cred că 750.000 de copii încă nu primesc educație. Pe de o parte, e un lucru să spui că dai mai mulți bani, dar în acele angajamente cred că trebuie să existe o sumă dedicată educației. Sumele din angajament, cum sunt utilizate pentru situația refugiaților din Siria? În ceea ce privește angajamentul pe educație, suntem în urmă. Am văzut clipuri de la conferința din 2016 care a avut loc în 2016. David Cameron încă era prim-ministru înainte dezastrului cu Brexitul. Și l-a spus că totul se va întâmpla până în luna septembrie. Se mi o altă discuție de la comisia noastră. Și cred că anul trecut, în 2017, am spus că până în septembrie 2017 se va rezolva problema cu uh, educația copiilor din Siria. Deci, important este doar să facem un angajament și să direcționăm banii în mod clar acolo unde e nevoie de ei. Vă rog să ne spuneți câteva lucruri despre acest lucru. Mulțumesc. Voi încerca să răspund primei întrebări cu privire la lacuna aceea, în ciuda informațiilor pe care vi le-am prezentat. Comisia este conștientă de, acest, de această lacună Comisia încearcă să atragă mai multă finanțare, inclusiv din partea donatorilor arabi. Mm, Grupul de top de donatori va avea loc după conferință, tocmai pentru a putea intra în contact cu acești donatori pe tema Siriei. Iar cel de-al doilea aspect, am la notă de comentariile făcute uh, vis-a-vis -vis de website și voi transmite mesajul. În ceea ce privește educația, Acesta rămâne un sector esențial pentru intervenția Uniunii Europene în regiune și în interiorul Siriei. Noi la DG ECO avem planul pentru punerea în aplicare a acțiunilor umanitare. Alocarea către anumiți parteneri și către două sectoare specifice acoperite de Partenerii umanitari reprezintă prioritate pentru noi și aici ne bazăm pe nevoile pe care ni le comunică partenerii, ne bazăm pe evaluarea nevoilor venite din partea partenerilor. Astfel putem monitoriza utilizarea pe sector a fondurilor, dar și pe guvernorat în Siria, pe unitatea administrativă. Educația rămâne o prioritate a DGECO în Siria. Sunt mai mulți parteneri care pun în aplicare programe de educație. Acestea sunt educație formală sau informală și acoperă întreaga regiune. Dar nu există un procentaj de angajament pentru educație, nu se spune că avem cu tare bani și atâția vor merge pe educație și atâția pe altceva. Pentru că atunci putem vedea transparent exact unde merg banii, spune doamna președintă. Comisia. Da, angajamentul este pe țară, dar nu pe sector. Doamna președinte, Enrique, mai dorești să adaugi ceva? Nu? Bine. Mulțumesc mult. Stimați colegi, următorul punct de până de zi este punctul 22, planul de investiții externe. Este o întâlnire împreună cu Comisia pentru Bugete. Și ei nu pot vedi, vom veni decât la ora 17.45, deci va trebui să facem o pauză. Dar dacă aveți la diverse ceva de adăugat, și apoi putem sări peste el. Reuniunile următoare sunt pe 16 mai la 9, de la 9.12.30, apoi după masa, iar pe 17 mai dimineața. Deci acum vă sugerez să facem o pauză până la 17.45, când ni se vor alătura colegii de la Comisie pentru Bugete. 17.30, 35, deci peste 10 minute, peste 10 minute vin colegii. Doamnă președintă, cred că am adăugat o întrebare cu solicitare de răspuns oral. A dispărut undeva acest punct de părere de zi? Pentru că dacă nu e nimeni să răspunde, n-are sens să o adresez. Despre ce era vorba? E vorba despre Turcia și finanțarea facilității pentru Turcia prin ajutorul oficial pentru dezvoltare și cred că secretariatul mi-a spus că s-a preluat această întrebare pentru ordinea de zi. Dacă nu e nimeni aici, nu are sens să adresez întrebarea, pentru că nu va fi nimeni să ne răspundă. Îmi pare foarte rău, am um, în dosar doar două întrebări, nu există nimic despre cele treia întrebare. Îmi pare rău, Judith, m-am întrebat uh, de ce ai venit în sală. Păi pentru că sunt foarte interesată de subiectul lui Enrique. Președinte, mm, pur și simplu ne-a scăpat din vedere. Au fost foarte multe probleme cu votul de azi dimineață și știu că oamenii care se ocupau de întrebări au fost și ei foarte preocupați. Îmi cer scuze de această scăpare. Data viitoare vei avea prioritate, doamna Sargentini. Bun. Preluăm întrebarea vizând Turcia pentru data viitoare și acum îi așteptăm pe colegii de la Comisia pentru Bugete.